Buongiorno a tutti e a tutte. Bună ziua tuturor. Dragi colegi, dragi colegi, a cerut cuvântul doamna Karim. Vă rog. Domnul Karim, vă rog, aveți cuvântul. Mr. President, in July last year, Intervenție fără microfon. Președintele, vă rog, haideți să-l ascultăm pe domnul Karim. Faceți liniște, vă rog. Proceda. Aveți cuvântul. Mike's not on. Mr. President, thank you. In July... Domnule președinte, mulțumesc. În iulie trecut, Casa mea din Regatul Unit a fost înconjurată de rasiști care au fost înarmați și care erau puși pe fapte rele. Soția mea copilul meu au uh, suferit din cauza că și-au văzut siguranța pusă în pericol. 12 persoane au fost uh, acum uh, uh, acuzate și s-a dat o sentință în cazul acestora. Mulțumesc uh, fostului președinte Buzek pentru faptul că a condamnat acest uh, incident cât a fost în funcție. Mulțumesc colegei mele Emine Boscur pentru sprijin și mulțumesc tuturor pentru felul în care mi-au arătat solidaritatea. Mulțumesc uh, poliției din Lancashire care mi-a permis mie și familiei mele să, continui, să ne continuăm activitățile. Mulțumesc uh, tuturor pentru faptul că uh, au intervenit și au pedepsit pe acești extremiști. Dragi colegi, până în ziua de azi nu am primit niciun răspuns din partea Uh, nu am primit niciun, niciun răspuns pentru fica mea de 9 ani care încă întreabă dar de ce? În această încăpere e un eurodeputat care la vremea respectivă i-a ajutat pe extremiști. Vreau să vă spun un lucru. Noi nu vom uh, ceda în fața voastră a extremiștilor. Specia dumneavoastră nu va uh, fi niciodată cea care va sta în frunte. Vorbesc nu doar în numele acestui uh, uh parlament, ci vorbesc în numele tuturor cetățenilor de dreapta din uh, patria mea și din Europa. Mulțumesc! Yes. Prego. Da, vă rog, s-a cerut un drept la replică, se pare. Prego, parli per cortesia. Vă rog, aveți cuvântul. care zaistniała na Ukrainie. Chodzi o sytuację pani premier Julii Timoszenko. Mulțumesc. Doresc să menționez ceva despre Ucraina despre situația fostului premier, doamna Iulia Timoșenca, și despre faptul că se discută despre boicotarea campionatului de fotbal din 2012. Vreau să discutăm despre acest lucru la următoarea sesiune din Strasbourg. Să discutăm despre asta cât timp uh, avem uh, pe masa de discuție discut, uh, rezoluția cu privire la situația din Ucraina. Vreau de asemenea să fac un apel către toată lumea să refuze boicotul ca fiind uh, singura manieră de acțiune în momentul în care vrem să promovăm democrația, drepturile omului în Ucraina toată lumea, inclusiv opoziția din Ucraina, uh, își dorește ca uh, campionatul să aibă loc. E un subiect foarte important și e necesar ca acest campionat să aibă loc. Iată o minge care este un simbol al sprijinului nostru, o aducem acum în față și am vrea să înțelegeți că această minge este felul în care ne, ne trimitem noi sprijinul către Iulia Timoșenko. Președinte, da, uitați că și eu știu să joc uh, fotbal. Bine. Care colegi, cari colegi. Președintele, bine, dragi colegi, haideți că avem mult de votat și vreau să-mi exprim solidaritatea și solidaritatea noastră uh, tuturor cu domnul Karim, solidaritatea mea personală și cea a domnului președinte al Parlamentului, domnul Schulz. Și anunț că declarația scrisă prezentată de deputații Albertini, Colasca Bobinska, Rinaldi și Sassoli privitoare la susținerea pentru